a înaintat o solicitare pentru apărarea privilegiilor și imunităților în cadrul unei chestiuni civile înaintate la Curtea de Apel din București. Conform regulamentului, această solicitare a fost trimisă Comisiei de Afaceri Juridice a Parlamentului.